text pentru a îmbunătăți respectarea drepturilor proprietății intelectuale în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. A fost o, o răspuns foarte bine primit. Mulțumesc, domnule Galo, mulțumesc, stimați colegi. Mâine vom vota la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi, ce scuze, este raportul domnului Ferreira privind prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om, abordare comunitară. <coughs> Dau acum cuvântul domnului raportor timp de 4 minute. Domnule Ferreira, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În ultimul an, de diverse ori, paginile ziarelor uh, au fost uh, umplute de tot soiul de dezastre uh, naturale, inundații, temperaturi ridicate, care au avut efecte negative asupra oamenilor și mediului înconjurător. Dar nu numai în ultimul an, în primii șase ani de existența Fondului de Solidaritate Europeană, Comisia a primit 62 de cereri de ajutor financiar provenind de la 21 de țări diferite. Dintre aceste cereri, aproape o treime se refereau la dezastre care intrau în categoria dezastrelor majore. Alte dezastre nu au dus la introducerea unor cereri de mobilizare de fonduri, deși consecințele consecințele lor asupra populațiilor implicate, asupra mediului și asupra economiei erau considerabile și, în numeroase cazuri, durabile. Prejudi prejudiciile sunt inegale, afectându-i mai mult pe cei care au mai puțin, pe care, care se pot ocrotim mai puțin fie care este vorba de stat sau de persoane. Iată de ce noi dorim în acest raport să avem o abordare comunitară privind prevenirea catastrofelor naturale care să încerce uh, eliminarea disparităților între regiuni și statele membre în acest domeniu, ajutând îmbunătățirea în, um, în regiunilor care sunt expuse mai mult la riscuri și care au o capacitate economică mai scăzută. Catastrofele naturale și mai ales cele provocate legate de om pot fi uh, preîntâmpinate și trebuie să fie prevenite. Adesea acestea uh, sunt uh, potențate de modul uh, dezorganizat în care omul se reacționează la mediul înconjurător. Iată de ce unele dintre politicile sectoriale ale Uniunii Europene, așa cum se întâmplă cu PAC-ul, ele au dus la creșterea expunerii la risc a anumitor regiuni și a populațiilor acestora. Iată de ce este foarte important Uh, ducând la deșertificare și la abandonarea producției. Iată de ce trebuie să uh, se corecteze aceste, aceste neajunsuri. Și avem nevoie de o gestionare echilibrată a teritoriului și o dezvoltare economică um, bazată pe coeziune și pe echilibrul cu natura, care reprezintă un factor foarte important în prevenirea catastrofelor naturale. Acest raportor dă orientări și recomandări. Iată de, iată de ce aici dezbaterea din diverse comisii uh, a fost foarte benefică, precum și discuțiile, discuțiile mele cu raportorii din umbră și propunerile, toate propunerile făcute pentru versiunea finală a acestui raport. Mulțumesc tuturor pentru angajamentul și pentru interesul de care au dat dovadă, precum și deschiderea către o discuție care a fost foarte profundă și foarte uh, și ne-am bogățit, ne bogățit foarte mult. Iată, aș vrea acum să subliniez câteva idei din acest raport. E nevoie de un cadru financiar pentru preîntâmpinarea catastrofelor naturale, care să sublinieze și să articuleze instrumentele existente deja. Avem nevoie de acțiuni care să ofere ajutor privilegiat unor state membre pentru a corecta unor situații de expunere a risc. Avem nevoie de sisteme de, sisteme de alertă rapidă în statele membre și um, legături sporite între diverse sisteme de alertă uh, timpurii. Avem nevoie de, o, de un instrument financiar de protecție civil, avem nevoie de un observator pentru seceta la nivel european și avem nevoie de o inițiativă specifică în ceea ce privește preîntâmpinarea incendiilor forestiere. Și, uh, dat fiind experiența pe care am dobândit-o uh, prin catastrofele naturale recente, avem nevoie să revizuim uh, regulamentul Fondului European de Solidaritate care să permită o mobilizare mai flexibilă și mai oportună a acestor instrumente. Problema catastrofelor naturale a fost uh, a făcut deja obiectul multor rezoluții ale Parlamentului European, iar unele dintre recomandările acestui uh, raport vin din aceste rezoluții anterioare. Și iată că este nevoie aici uh, ca aceste recomandări să fie urmate, să fie puse în practică. Din păcate, însă, s-a făcut prea puțin în acest domeniu, iar Comisia are o anumită răspundere în această întârziere. Iată de ce îi cer comisiei să, uh, să țină cont de consensul de care s-a bucurat acest raport în comisii și sper că acest lucru să se confirme și în votul în plenare, iar acest lucru să fie un semnal foarte clar că rezoluția trebuie luată în serios, iar că măsurile care au fost enumerate aici trebuie să fie puse în practică. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Freira. Am acum cinci cereri de intervenție. Doamna Neveș, domnul Luhan, domnul Kelly, domnul Nicolasici și domnul Iar. Doamna Pătrau Neveș are cuvântul. Felicitări. Domnule președinte, mai întâi aș vrea să... No, no, no, no, sorry. Start again. Mai întâi are cuvântul doamna Patrao Neves. Da, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acest uh, raport este unul foarte important, mai ales la ora actuală, într-o situație în care catastrofele naturale și provocate de om devin din ce în ce mai frecvente și au costuri de vieți omenești, de, de mediu înconjurător și costuri economice din ce în ce mai mari. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate și eficiență, mai ales în ceea ce privește prevenirea acestor catastrofe naturale. Mă bucur foarte mult că eu am fost uh, raporta, raportoarea avizului Comisiei pentru Agricultură în, în acest uh, sens și mă bucur foarte mult că am colaborat foarte bine cu domnul João Ferreira, uh, Ferreira îmi cer scuze, um, iar noi la Agri ne concentrăm foarte mult asupra impactului pe care l-au inundațiile, seceta și incendiile asupra producției agricole. Portugalia a fost zguduită de astfel de mm, catastrofe naturale, avem inundațiile din Madeira, costuri economice foarte mari, avem, am avut uh, incendii, flore, de, de, mm, de, de incendii forestiere cu costuri foarte ridicate și iată de ce avem nevoie nu numai de măsurile care au fost enumerate aici, ci și de un sistem european de sprijin

Dezastrele naturale și create de om au, în mod expone- au crescut în mod exponențial în ultimii ani și astfel s-au pierdut uh, uh, atât bunuri economice cât și vieți omenești. Uh, și în uh, țara mea a avut, uh, au, au avut loc inundații și vreau să mulțumesc Comisiei pentru faptul că a pus la dispoziția noastră 13 milioane în fonduri de ajutor. Din păcate, autoritățile irlandeze nu au dat dovadă de aceeași flexibilitate pentru că în uh, anumite regiuni s-au considerat că trebuie să, să se pună în să, să se aplice măsuri imediate pentru dragarea unui râu uh, pentru a evita alte uh, inundații. Este evident că e nevoie ca Comisia, după cum a spus și raportorul, să-și folosească influența pentru a se asigura că se iau măsuri pentru a se evita astfel de dezastre pe viitor. Mulțumesc! Don't abandon ban. Mesajul este, deci, să nu se abandoneze regiunea Bandon. Un joc de cuvinte în engleză. Domnul Mihalasic acum. Vážený pán predseda, pán komisár, v priebehu uplynulého roka... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în ultimii ani, mai multe state membre au fost afectate în mod dificil și dur de catastrofe naturale, care au uh, dus la costuri foarte ridicate, foarte mulți bani, dar e vorba și de costuri în ceea ce privește viețile omenești pentru că aceste catastrofe naturale sunt mult mai ample decât uh, o catastrofă cu care s-ar putea confrunta un stat membru și care ar putea să-i față, facă față, e bine, ceea ce noi ar trebui să facem este să creștem transparența, mobilitatea, flexibilitatea în modul în care noi acordăm fonduri din sondul de solidar- pentru solidaritate. Aspectul regional trebuie să fie unul uh, pus în evidență, în așa fel încât să nu excludem anumite regiuni care ar putea avea nevoie de un astfel de uh, de o astfel de intervenție financiară. Nu trebuie să stabilim bariere și frontiere între regiuni și state. E nevoie de asemenea și de cooperare și de schimb de experiență, mai ales în regiunile transfrontaliere. Domnul președinte, mulțumesc care cuvântul domnul Iar. Este Iar? herr präsident! ich möchte darauf hinweisen dass. mulțumesc foarte mult domnule președinte. aș dori să vă spun că vreau să mă alătur spuselor uh, preopinentului meu. Într-adevăr, ar trebui să avem uh, destulă finanțare pentru a face față problemelor uh, inundației. Eu în, în Saxonia, în zona de unde vin, știu um, că este nevoie de o mai bună cooperare în ceea ce privește măsurile de prevenire și noi ne-am confruntat cu inundații. Iată de ce ar trebui să ne asigurăm că toate uh, țările care au ieșire la un râu ar trebui să fie implicate în ceea ce privește măsurile de prevenire de care e nevoie. Trebuie să ne asigurăm că există mecanisme de comunicare în acest sens. Aceste lucruri sunt foarte importante. Cu toții ne-am dat seama că catastrofe naturale depășesc granițele unei țări. deci ce avem nevoie de această cooperare cu atât mai mult. Mulțumesc, doamna Papadopoulos are cuvântul acum. Intervenție fără microfon. Teso. Domnule președinte, aș dori să adaug ceva la ceea ce s-a spus deja. Aș dori să mă exprim în calitate de raportor la Comisia LIBE. Uh, Contribuția noastră se referă la faptul că, pe lângă ceea ce s-a spus deja în legătură cu Fondul de Solidaritate, alerta precoce și colaborarea, coordonarea, trebuie să acorde importanță faptului că trebuie să se respecte principiul non-discriminării atunci când se oferă ajutoare. Altfel spus, ajutoarele acordate regiunilor afectate trebuie să fie acordat uh, în funcție de nevoi și fără discriminare pe bază rasială sau uh, de alte tipuri, etnică sau uh, din alte motive. Pentru că aceste sunt criterii absolut fără importanță atunci când au loc catastrofe. De asemenea, considerăm că drepturile omului riscă să fie în pericol în astfel de situații de urgență și treb- acestea trebuie protejate. Catastrof. Vă mulțumim pentru cuvântul grecesc uh, catastrofă, pentru cuvântul catastrofă care vine din uh, limba greacă. Domnul Barnier are cuvântul. A vous, uh, monsieur Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și uh, domnului raportor Ferreira și în numele colegei și prietenei mele, doamna uh, Gheorgheva, care nu a putut să fie prezentă în această seară, aș dori să vă transmit mulțumirile sale pentru acest raport deosebit de echilibrat și care vine la momentul potrivit. Toată lumea a subliniat acest lucru, mai ales domnul Micolasi, cea din aur. E adevărat, catastrofele sunt din ce în ce mai numeroase în ultima vreme, dincolo și chiar și de Europa, în Pakistan, spre exemplu, mă refer, uh, Haiti, dar, bineînțeles, și la noi, pe teritoriul european, mai ales în Europa Centrală. Și noastră ați evocat uh, Madeira, Irlanda, Portugalia, domnul Iar a evocat inundațiile din Saxonia, uh, bineînțeles, lucru pe care nu l-am uitat. Știm și ce s-a întâmplat în 2002, în momentul în care eram comisar pentru politica regională, să pun pe picioare un, și să propun uh, cu susținerea din partea domnului Prodi, crearea acestui fond de solidaritate, care a fost bine folosit din momentul în care acesta a fost creat. Aceste elemente ne permit să amintim un lucru, nu trebuie să pierdem uh, din vedere trecutul. Trebuie să îmbunătățim procedurile și să întărim capacitatea noastră de a răspunde uh, în situații de criză, să încurajăm o politică de prevenire. E, întotdeauna costă mai ieftin să previi decât să trebuiască să repari. Uh, trebuie să prevenim consecințele tragice ale unor astfel de dezastre și Comisia își dorește să continue această abordare echilibrată în așa fel încât să pregătească toate aceste elemente, prevenire, răspundere, răspuns, uh, și dumneavoastră, domnule Ferrer, ați subliniat importanța uh, fondurilor comunitare pentru a susține acțiunile statelor membre în materie de prevenire. Uh, au fost evocate de asemenea, domnul Luhan a evocat uh, fondurile regionale și fondul de solidaritate pe care uh, domnul Kelly l-a evocat și a subliniat uh, importanța. Și aș dori să spun și doamnei Papadopoulos că acest fond este uh, gestionat în mod obiectiv, chiar dacă regulile de angajament, de plată pot fi uh, îmbunătățite. Fondul acesta de solidaritate, pe care îl cunosc foarte bine, susține uh, în mod corect uh, acțiunile uh, necesare când vine vorba de despăgubiri și Comisia evaluează eficiența tuturor instrumentelor pe care le avem la dispoziție. Pregătim un catalog de măsuri preventive pe care statele membre le-ar putea adopta, tocmai pentru a putea obține finanțare comunitară, iar scopul nostru este creșterea gradului de utilizare a acestor fonduri, așa cum spunea, dacă nu mă înșel, doamna Patraon Neveș. Investițiile pentru prevenire sunt investiții necesare care ne vor permite să atenuăm costurile uh, reconstrucției ulterioare, a reparațiilor ulterioare. Așa cum ați spus, domnule Ferreira, trebuie să dezvoltăm o metodologie bazată pe o cartografie a riscului. Și vrem să stabilim în acest sens linii directoare și să ne inspirăm din inițiativele care există deja în acest sens, să utilizăm cele mai bune practici pentru a avea un trunchi comun european în acest domeniu, să analizăm riscurile specifice climatice. Deci, spre exemplu, incendiile de păduri, Grecia, Portugalia, Spania au fost afectate în ultimii ani. Uh, să vedem care sunt dezastrele climatice uh, extreme și până în 2012 vrem să încurajăm statele membre să, încuraj, să adopte astfel de măsuri bazate pe bune practici. Vom avea anul acesta o carte verde în ceea ce privește uh, incendiile de păduri și vom instaura acest observatoriu în ceea Uh, pentru a vedea care este situația cu dezastrele naturale. Deci, vedeți, există o convergență a eforturilor pentru a cunoaște mai bine catastrofele, impactul acestora și vom avea cu siguranță pe viitor mai multe oportunități de a dezbate pe această temă. După cum bine știți, Comisia și președintele său, care de altfel în 2004 mi-a cerut să analizeze această idee și anume o forță europeană de protecție civilă, care de fapt reprezintă o prelungire a analizei în momentul în care a avut loc uh, tsunami, ei bine, acum uh, doamna Gheorgheva va prezenta cu curând propuneri pentru a întări capacitatea de reacție a Uniunii Europene în cazul unor dezastre climatice și catastrofe naturale. Și vedeți vedea că vom face propuneri pentru a întări prevenirea latura prevenirii. Ceea ce va face Comisia, ceea ce va propune Comisia statelor membre, va fi în sensul uh, îngrijorărilor exprimate de domnul Ferreira în acest raport. Uh, raport redactat în mod eficient și oportun ca urmare a catastrofelor pe care le-am cunoscut în trecut. Domnul președinte, mulțumesc, domnule comisar. Iată, această intervenție încheie dezbaterea noastră pe această temă. Și votul va avea loc mâine, la prânz. Iată că ajungem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul doamnei Teocaros, referitor la reducerea sărăciei și crearea de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare. Mai întâi am să dau cuvântul doamnei raportor, timp de